misie. Follow-up în ceea ce privește noile activități de îmbunătățire a profesiilor liberale. Autorul întrebării este cel care intervine primul. Domnul Antonio Tajani, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați eurodeputați. În Europa există patru milioane de liberi profesioniști care creează unsprezece milioane de locuri de muncă cu o cifră de afaceri eh, impresionantă. spuneam că 4 milioane de liberi profesioniști creează 11 milioane de locuri de muncă cu o cifră de afaceri de peste 500 de milioane de euro. Trebuie să îi susținem, trebuie să rezolvăm problemele cu care se confruntă pentru a avea acces la credite. Trebuie să eliminăm uh, poverile administrative care sunt inutile. Trebuie să ne asigurăm că liberi profesioniștii Uh, și profesiile liberale au aceleași facilități ca IMM-urilor, de exemplu, acces uh, la licitațiile europene direct și indirect în diversele regiuni. Trebuie să evaluăm și rolul fondurilor profesionale pentru a garanta diverse investiții. Când eram comisar european pentru industrie, am făcut o serie de recomandări pentru a susține dezvoltarea profesiilor liberale în Europa nu numai prin îmbunătățirea accesului la credite, dar prin mai multă pregătire, mai multe informații, mai mult uh, accent pe internaționalizare. A venit momentul să punem în aplicare aceste recomandări și uh, rolul acestei întrebări cu solicitare de răspuns oral este să ne spună Comisia cum intenționează să dea urmare acestor angajamente. Uh, așteptăm un angajament ferm din partea Comisiei, comisarului Biancovska. Doamna comisar, vă asigur că veți putea să vă bazați pe susținerea unei majorități largi în acest Parlament pentru că trebuie să găsim finanțare pentru acest grup uh, esențial pentru revenirea locurilor de muncă în Europa. Instituțiile trebuie și ele să se implice și așteptăm inițiativa politică de la dumneavoastră pentru a garanta dezvoltarea profesiilor liberale care au nevoie de mai multă libertate și mai puțină eurocrație. Următorul cuvânt, doamna Evelyn Gebhardt, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar. Liber profesioniștii sunt uh, foarte importanți aceste profesii reprezintă o coloană, verte, coloană vertebrală pentru uh, Uniunea Europeană. Adesea e vorba de persoane cu o înaltă calificare în domenii precum sănătatea, justiția și alte domenii importante pentru securitate. De aceea, în acest domeniu, o înaltă calificare este importantă și pentru asta trebuie să existe norme clare, care să ofere certitudine acestor oameni și care să garanteze calitatea în continuare. Așa cum spunea colegul meu Taiani, sunt perfect de acord cu faptul că nu avem nevoie de o supra, suprabirocratizare. Avem nevoie de garanția menținerii unor servicii calitate, de, de înaltă calitate. De asta avem nevoie aici. În cadrul implementării directivei aferente, vedem că există și un proces de evaluare și știu că în acest domeniu la ora actuală se verifică foarte în detaliu ce se întâmplă. Și am o întrebare, aștept uh, un răspuns cu mare interes. Ce fel de așteptări aveți dumneavoastră de la această evaluare și care vor fi consecințele pe care le veți elabora după aceea? Pentru că sunt lucruri care ne preocupă foarte tare și, după cum vă spuneam, vrem ca aceste servicii să fie întreprinse la un nivel înalt, pentru că toți cei vizați, consumatori, pacienți, oameni simpli care se bucură de aceste servicii, trebuie ca în continuare să aibă garanția calității. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum doamna Biencovska. Vă rog, din partea Comisiei. Members, uh, let me. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a sublinia importanța și rolul profesiilor liberale din uh, Europa, pentru că Așa cum sublinează și întrebarea dumneavoastră, aceste profesii uh, sunt foarte recunoscute, mai ales pentru uh, spiritul de antreprenoriat. E vorba despre avocați, arhitecți, ingineri, care creează Uh, propriile uh, afaceri, care investesc în propriile active, uh, care poartă riscurile de afaceri și care sunt responsabili pentru succesul economic. Acești antreprenori creează locuri de muncă și creează de asemenea și produse și servicii de înaltă calitate. În acest motiv, Comisia Europeană s-a decis să-și asume acest angajament foarte important de promovare a acestor profesii în ceea ce privește, mai ales în cadrul planului anual special pentru uh, antreprenoriat. Ne-am gândit așadar să luăm în calcul nevoile reale ale acestor uh, persoane ca antreprenori și oameni de afaceri. E vorba de accesul la informații, la piață, la uh, finanțare, uh, care este similar cu accesul la finanțare al uh, celorlalte uh, afaceri. Cum se spune și în raport, uh, planul nostru va fi finalizat uh, până la sfârșitul anului și uh, se va axa pe cinci blocuri tematice. Primul este vorba despre educație și instruire în ceea ce privește spinul de antreprenoriat, pentru că e vorba de acești antreprenori care trebuie să dobândească um, și calități de uh, manageri. Cu toții uh, pot uh, beneficia uh, de pe urma schimburilor Erasmus, de altfel. Apoi, un al doilea bloc, accesul la finanțare. Iar aici trebuie subliniat faptul că acestor profesioniști li se oferă bani din programe precum COSME, Orizont 2020 și așa mai departe. Pot folosi și consiliere din partea rețelei europene pentru întreprinderi. Apoi, uh, alte uh, blocuri tematice invită uh, aceste persoane să ia legătura cu organismele de reglementare pentru a putea identifica blocajele și cele mai bune practici în Europa. Și în cel din urmă, grupul de lucru își dorește să poată să își consolideze rolul de reprezentare la nivel european. Ne-am decis prin urmare, că aceste profesii liberale vor fi reprezentate și vor fi invitate să fie reprezentate uh, la uh, adunarea IMM-urilor din 2015, care va avea loc în Luxemburg în noiembrie anul acesta. Uh, asta ar putea permite profesorilor liberale să fie prezente și să vorbească despre politicile puse la punct. În ceea ce privește reglementarea acestor profesii, e clar că trebuie spus că Comisia Europeană în acest moment face un exercițiu de recunoaștere reciprocă și evaluare în fiecare stat membru ca urmare a directivei cu privire la calificările profesionale. Acest exercițiu, în bună cooperare, trebuie spus, cu autoritățile naționale, deja a permis identificarea mai mult de 5.000 de profesii uh, liberale în toate sectoarele de activitate și în toate uh, statele membre. Uh, acest lucru este foarte util, mai ales acum uh, că aceste uh, profesii în mare măsură uh, sunt reglementate. Însă, totuși, această reglementare ar putea reduce șansele de ocupare. Aici aș dori să menționez uh, și faptul uh, că Comisia va adopta această planificare, dar de asemenea și o strategie uh, pe 31 octombrie cu privire la piața internă, iar elementele cheie ale acestei strategii se vor axa pe identificarea barierelor în, pe piața unică, pentru că încercăm să facilităm viața economică, mai ales pentru aceste întreprinderi înființate de liberi profesioniști. Documentul oricum va fi unul foarte cuprinzător. Uh, am adăugat uh, niște aspecte noi, prin mare vă invit să îl uh, lecturați. Vă mulțumim pentru aceste întrebări și vă invităm să participați la discuții alături de noi și mai târziu. Mulțumim, doamnă comisar, spune domnul președinte. Dăm acum uh, mm, cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice, domnul Jvab. Domnule președinte, dragi colegi, doamnă comisar Biencovska, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră despre cum vă imaginați rolul profesorilor liberale în piața internă. Domnul Tajani a spus foarte clar care este importanța profesiilor liberale pentru noi, populare europenii. Și mă îngrijorează faptul că în anumite proceduri de încălcare a obligațiilor înaintate uh, față de anumite state membre apar uh, probleme pentru și sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește mobilitatea pe piața internă și că trebuie sporită. Având în vedere aceste proceduri de încălcare obligațiilor, acestea trebuie să rezulte într-o clarificare a situației și aștept cu mare nerăbdare o decizie a Curții, o decizie a Curții Europene de Justiție. Totodată, doamnă comisar, interesul nostru care este până la urmă? Profesiile liberale, prin natura lor de autoadministrare, trebuie să-și găsească locul să -și, sau să-și îl păstreze pe piața internă. Dumneavoastră sunteți responsabilă pe, de partea clasică a pieții interne față de uh, partea digitală. Și trebuie uh, respectate angajamentele asumate, trebuie verificate normele în vigoare. Tocmai de aceea sper că în strategia pe care ne veți prezenta în lunile ce vor urma cu privire la piața internă să regăsim semnale pozitive față de profesiile liberale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În numele SND are cuvântul domnul Danti. Grazie, signor Presidente, signora Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Uniunea Europeană trebuie să se bazeze din ce în ce mai mult uh, pe cunoaștere ca fundament uh, al dezvoltării sale. Deci trebuie să facem mult mai mult uh, din acest punct de vedere. Integrarea în lumea afacerilor are nevoie de niște lucruri clare. Și trebuie să depășim uh, obstacolele din calea profesiilor liberale. Doamna comisar uh, s-a referit la o serie de chestiuni și trebuie să stabilim niște priorități și, în primul rând, învățământul și pregătirea profesională pentru a face față concurenței internaționale. E important uh, să reducem uh, și povara administrativă și uh, să punem la punct un cadru legal care să fie clar, un cadru juridic clar și eficient Uh, sunt de acord cu cele spuse de doamna comisar în seara asta, pentru că o mai bună integrare trebuie să fie însoțită de reguli mai bune. Mulțumesc foarte mult, domnule Danti. În numele ALDE, dar cuvântul doamna Dita Haranțova. Un minut. Thank you, Mr. President, uh, Madam Commissioner. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. De la medici, la arhitecți, avocați și ingineri, liberi profesioniștii fac parte integrantă din viața noastră. Trebuie să îi tratăm pe toți cu respect și în mod egal. De aceea, articolul 59 din directiva revizuită este atât de important. Până la începutul anului viitor, statele membre vor trebui să justifice de ce anumite profesii uh, au uh, anumite cerințe naționale uh, pe care oricine cu mintea întreagă le-ar considera nenecesare sau discriminatorii împotriva celor care sunt educați altfel sau uh, nu sunt născuți în acele state uh, membre. Uh, trebuie să înțelegem care sunt motivele acceptabile pentru, statele membre, pentru care statele membre au aceste condiții și apoi trebuie să aducem aminte statelor membre în cauză care sunt um, principiile pe care se bazează legea. În statele noastre, medicii, inginerii se um, confruntă cu multă birocrație atunci când vor să se mute, să zicem, în Germania. Mulți dintre acești profesori profesioniști uh, au de uh, pierdut. La fel se întâmplă și cu statele sau cetățenii uh, unde aceștia vor să ajungă. Suprareglementarea acestor profesii până la urmă neagă accesul acestor profesii la libertățile fundamentale legate de libera circulație și libera stabilire. Mulțumesc! Doamna Constance Le Grip are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte în, în uh, mandat anterior am fost uh, raportor pentru PPE pentru revizuirea directivei care se referă la recunoașterea calificărilor profesionale și mă adresez noastră în această calitate Uh, fac parte din uh, Comisia pentru Piața Internă și încercăm să eficientizăm, uh, să facilităm directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale. Deci în seara aceasta mă voi referi la un obiectiv foarte important cel al mobilității, mobilității uh, profesiilor liberale în toată Uniunea Europeană. Știm că este un element cheie care favorizează creșterea, ocuparea forței de muncă în general. O inovație majoră, inovare majoră a acestei directive revizuite, directiva recunoașterii uh, calificărilor, era carta profesiilor europene un ghid practic care să fluidizeze, să îmbunătățească posibilitățile de recunoaștere a calificărilor profesionale pentru o serie de profesii reglementate. Unde suntem în acest moment, doamnă comisar, privind aplicarea uh, pentru o serie de profesii care și-au arătat uh, interesul pentru Carta Profesională Europeană? unele profesii și-au arătat interesul, au început uh, niște uh, consultări pentru profesia de medic, infirmier, uh, agent imobiliar, farmacist și așa mai departe. Ce s-a întâmplat cu aceste consultări? Care este situația acestei activități în acest moment? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna deputat! Domnul Otmar Caras are acum un minut și jumătate. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă comisar, deja în anul 2003 am avut o rezoluție comună în ceea ce privește normele de concurență și reglementările de piață pentru profesiile liberale. La vremea respectivă s-a întâmplat asta din simplul motiv că Libre profesioniștii sunt o ancoră stabilității pentru noi toți. Dar apar uh, noi provocări în această era digitalizării și a globalizării. Pentru noi un lucru este clar. Profesiile liberale sunt uh, profesii exercitate de oameni cu studii sunt uh, oameni uh, responsabili, independenți și neutri. Sunt oameni care acoperă o varietate de servicii și nu trebuie să uh, îi confundăm cu ceilalți. Sunt oameni care oferă servicii egale, la prețuri egale, pentru toți. Și dacă e să discutăm despre reglementare, atunci ar trebui să facem tot posibilul pentru a avea norme care să garanteze libertatea și siguranța. Profesiile liberale nu trebuie să se confrunte cu o avalanșă de norme, pentru că liber profesioniștii trebuie să-și poată exercita profesia în mod independent și liber. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Otmar Caras. Massimiliano Salini, un minut. Sí, signora comisaria. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bună seara, doamnă comisar. Problema care apare de pe urma tuturor acestor întrebări e una care a făcut obiectul mai multor discuții. Cum au spus și uh, colegii, până la urmă Uh, profesiile liberale reprezintă uh, coloana vertebrală a economiilor noastre. Profesiile liberale există deja de foarte multă vreme. Și eu insist uh, mai ales pe uh, verificarea muncii acestor profesioniști uh, în uh, Europa. Profesiile liberale nu sunt recunoscute decât în ceea ce privește forma, nu și fondul. Adesea, aceste persoane nu pot așadar să aibă acces la mijloace de finanțare puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Prin urmare, să ne concentrăm și pe acest aspect. Mulțumesc. Domnul Scheinfeld. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi face mare plăcere că discutăm această chestiune în seara aceasta. Profesiunile liberale sunt foarte importante nu numai pentru piața muncii, ci au o importanță socială extrem de mare ar trebui să restricționăm reglementarea acestor profesii liberale și altor profesii reglementate. În unele cazuri trebuie să renunțăm în totalitate la reglementări. Totuși, lobby-ul puternic executat, efectuat de corporațiile profesioniștilor influențează în statele membre. De aceea, regulamentul nu a, fost, nu a avut mult succes în Europa. Din contra, a fost chiar invers. Suprareglementarea restrânge accesul la profesii, accesul tinerilor la aceste profesii, ceea ce sporește nivelul șomajului tinerilor uh, cu studii. E greu să practici o anumită profesie și sunt influențate și prețurile. Prețurile cresc pe măsură ce concurența este limitată. De aceea avem nevoie de acțiuni la nivelul comunității și la nivelul statelor membre. Și sper că asta este direcția uh, activităților comisiei. Mulțumesc foarte mult pentru că ați respectat timpul pe care l-aveați uh, alocat. Are cuvântul doamna Tereza Comodinitachia. Uh, nu am solicitat să intervin la acest subiect ci la următorul îmi cer scuze uh, îmi pare rău pentru această eroare spune domnul președinte domnul Notis Maria să are cuvântul Dreta Ελεύθερα Επαγγέλματα συμβάλλουν καθοριστικά στην profesiile liberale își aduc o contribuție majoră la creșterea economică a statelor membre a Uniunii uh, Europene. Există 4 milioane de liberi profesioniști activi în Europa în domenii precum uh, securitatea sau uh, legea, dreptul. Criza economică a afectat și aceste profesii, de aceea trebuie să luăm anumite măsuri în diverse sectoare care să permită uh, acestora accesul la finanțare pentru echipamentul de care au nevoie. În Grecia, profesiile liberale au fost afectate grav de memorandumul care a fost impus țării. Foarte mulți uh, liberi profesioniști și-au pierdut uh, slujba, nu mai uh, beneficiază de asigurări sociale, nu pot nici măcar încasa ajutoarele de șomaj. Prin urmare, e nevoie de măsuri pentru a susține aceste profesii, nu doar în Grecia, ci și în alte state membre care au fost seros afectate de criza economică. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Marias. Acum dăm cuvântul doamnei uh, comisar Petkovska. Honorable members, I want to thank you very much for your... Mulțumesc, Vreau să mulțumesc tuturor eurodeputaților pentru sprijinul manifestat și pentru întrebările uneori foarte detaliate. Adaug faptul că Comisia a recunoscut potențialul antreprenorial al profesiilor liberale și în acest sens vom fi sensibili la situația acestora. Vă spuneam că avem planul de acțiune pentru antreprenoria 2020. Și, bineînțeles, profesiile liberale vor fi incluse și în strategia pentru piața internă. Ne vom concentra pe modernizare, pe legiferare, reglementare și vom încerca să prioritizăm cazurile de încălcare a obligațiilor, așa cum a menționat, așa cum a menționat Andreas Schwab. Strategia pentru piața internă ar trebui și va cuprinde și uh, chestiunea obstacolelor care există, cum ar fi cerințe disproporționate a calificărilor, a recunoașterii calificărilor și diferențe față de profesiile reglementate. Evaluările reciproce acoperă toate activitățile, toate uh, sectoarele și a trebuit spus că nu e vorba despre profesiile reglementate aici. Vrem să evaluăm restricțiile și să le înlăturăm pe cele nejustificate sau disproporționate. În ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale, Comisia lucrează îndeaproape cu statele membre pentru a găsi un acord în așa fel încât să avem un act de implementare pentru recunoașterea calificărilor asistentelor medicale, a farmaciștilor, a fizioterapeuților și a agenților imobiliari. A existat o întrebare pe exact acest subiect și pot să vă spun că acțiunile noastre vor fi uh, finalizate înainte de ianuarie 2016, deci în viitorul foarte, foarte apropiat. A fost o întrebare din partea doamnei Le Grip. acțiunile care vor urma exercițiului de evaluare reciprocă fac parte din strategia pentru piața internă și nu vreau să intru acum în foarte multe detalii pentru că vor mai exista și alte posibilități de a reveni la subiect. Mai întâi în etapa de orientare, după care la uh, adoptarea strategiei de piață internă în Colegiul Comisarilor și prezentarea acesteia. și cred că pe scurt am uh, răspuns tuturor întrebărilor. În rezumat, vreau să spun că profesiile liberale vor face obiectul strategiei pentru modernizarea pieței interne, modernizarea, uh, recunoașterea acestora înlăturarea barierelor, obstacolelor sunt lucruri importante și vom lucra în continuare cu dumneavoastră pe toate aceste subiecte. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele.